Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to next meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit la ședința comisiei noastre. Îl avem alături de noi pe domnul Peter Jiga, ministrul economiei din Republica Slovacia. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și bun venit, domnule ministru. Dar la începutul ședinței noastre dați-mi voie să le transmit colegilor câteva informații. Aceasta este procedura normală a lucrărilor noastre. În primul și în primul rând, dacă nu există alte comentarii, ordinea de zi poate fi adoptată fără modificări. Există obiecții vis-a-vis -vis de ordinea noastră de zi pentru ședința de săptămâna aceasta? Ne vom reuni astăzi și mâine până la orele 18.30. Nu există obiecții, prin urmare se adoptă ordinea de zi. Am două anunțuri. Etichetarea privind eficiența energetică, raportul Tamburano, a fost trimis înapoi la Comisia ITRE uh, pentru pregătirea anelor uh, informale în cadrul trialogului cu Consiliul. Mandatul a fost adoptat săptămâna trecută la Stra- Strasburg. Echipa de negociere va fi condusă de către raportor, iar trialogul va fi prezidat de către președintele comisiei. Bineînțeles, alături de noi se vor afla și raportorii din umbră. Așadar, eu voi prezida trialogul Domnul uh, Tamburano va conduce echipa de negociere alături de raportorii din umbră. Al doilea anunț. Descărcarea bugetară pe 2014 pentru ITER. Ei bine, Comisia pentru Control Bugetar va organiza o dezbatere cu comisarul Caniete pe tema procedurii de descărcare bugetară pe 2014 pentru ITER. Această dezbatere va avea loc pe data de 14 iulie la ora 9 dimineața. Și toți membrii Comisiei ITRE sunt invitați călduros la această dezbatere. Am primit o invitație specială. Bine, noi putem uh, participa la orice fel de dezbatere organizată în cadrul Parlamentului uh, European. Dar, de data aceasta, am primit o invitație specială de a participa la această dezbatere. Și asta deoarece noi suntem responsabili pentru ITER. Dezbaterea va avea loc uh, joi la ora 9 dimineața. Toți membrii Comisiei ITRE sunt invitați la această dezbatere. Ați primit de asemenea un e-mail de informare pe tema aceasta. Prin urmare, dacă doriți să participați la ședința Comisiei pentru Control Bugetar, dacă doriți să interveniți în cadrul acestei dezbateri, pentru că aveți posibilitatea aceasta, vă rog să fiți uh, prezenți la această ședință. Acestea au fost anunțurile președintelui. Există comentarii? Nu văd. Prin urmare, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi președinția Consiliului Uniunii Europene, vizita lui Peter Jica, ministrul economiei din Slovacia. Vă mulțumim din nou pentru prezență. Este, de fapt, uh, prima întâlnire a Comisiei ITRE după data de 1 iulie, uh, când președinția Consiliului s-a schimbat. Iată, vă aflați alături de noi la această primă ședință a noastră în cadrul președinției dumneavoastră. Domnul Peter Jiga este inginer, este responsabil în cadrul guvernului slovac pentru industrie și energie. Dați-mi voie să vă amintesc că dosarele privind energia cu care ne vom ocupa în timpul președinției slovace sunt următoarele – Uh, cadrul pentru etichetarea eficienței energetice, statisticile europene cu privire la gazul natural și prețurile la electricitate, garantarea uh, aprovizionării, securității aprovizionării cu gaz. Tema aceasta este foarte, foarte importantă. Dacă veți termina lucrările până în octombrie, trialogul va începe, începe imediat. Uh, ne vom ocupa și de mecanismul de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele neobligatorii între statele membre și statele terțe în ceea ce privește energia. Um, acestea sunt foarte importante pentru gazul uh, natural lichefiat și, de asemenea, strategia pentru încălzire și răcie. Răcire va fi discutată în timpul președinției slovace. Am prevăzut 90 de minute pentru această dezbatere. Și acum, domnule ministru, dacă îmi permiteți, vă voi da cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you very much for your kind words, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare călduroasă. domnilor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta programul primei președinții slovace a Consiliului Uniunii Europene. După 12 ani de, de când este membra a Uniunii Europene, iată, Slovacia are posibilitatea de a deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Bineînțeles, contăm pe relațiile bune cu Parlamentul European și ne dorim să colaborăm cu dumneavoastră la toate dosarele importante care sunt discutate în momentul de față și care vor fi prezentate în viitorul apropiat. Astăzi vă voi prezenta prioritățile generale ale președinției noastre și mă voi axa în special pe domeniul energiei și competitivității. Prioritățile mele în calitate de ministru pentru economie sunt acestea pe care vi le voi prezenta. Colegii mei vă, voi, vă vor prezenta la rândul lor prioritățile noastre în ceea ce privește cercetarea. Slovacia iată, își asumă acest rol de președinte al Consiliului European într-un moment foarte tumultos pentru Uniunea Europeană. Referendumul britanic ne-a arătat clar că cet- încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană a fost subminată. Este important ca Uniunea să recâștige încrederea cetățenilor și să se concentreze pe soluții care vor da, vor aduce cu sine un viitor mai bun pentru Uniunea Europeană. Prin urmare, noi ne vom concentra pe experiențele fructuoase deja existente și vom încerca să diminuăm discrepanțele existente între statele membre. Vom încerca să fim pragma- pragmatici, ne vom concentra în special pe cetățeni. Pentru a atinge aceste obiective, am ales patru priorități. Uh, întărirea economiei europene, modernizarea pieței unice în ceea ce privește economia digitală și energie, energia, spre exemplu. Uh, o altă prioritate este aceea de a uh, garanta migrația sustenabilă și de a veni cu o politică a azilului și ne dorim de asemenea să întărim angajamentul global al Uniunii Europene. Cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să uh, transformăm în realitate aceste priorități. Și acum voi vorbi despre prioritățile mele. Energia. Energia este foarte importantă în activitățile noastre. Cu toții consumăm energie în fiecare zi, chiar și fără să ne dăm seama. Tocmai de aceea, o aprovizionare cu energie la prețuri uh, um, competitive și, și o aprovizionare sustenabilă sunt esențiale pentru, uh, pentru competitivitatea industriei europene și pentru creșterea economică. 2016 este anul în care Uniunea Energetică trebuie să se transforme în realitate și noi vom lupta pentru asta. Pornind de la activitățile demarate de către președinția olandeză și pornind de la programul de lucru al Comisiei, vom veni cu o serie de propuneri importante în ceea ce privește întărirea dimensiunilor esențiale ale Uniunii Energetice. Vom încerca să creăm solidaritate și încredere. Vom discuta despre măsurile necesare pentru decarbonizarea economiilor noastre într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și în același timp vom încerca să îmbunătățim eficiența energetică și competitivitatea. Președinția slovatică, slovacă va avea va conduce negocieri într-o manieră deschisă, încercând să uh, transforme în realitate cei trei piloni ai uh, politicii energetice a Uniunii Europene. Obiectivele și principiile acestei uniuni au fost uh, statutate de către Consiliu de mai multe ori și, bineînțeles, pe parcursul negocierilor acestora vom uh, ține Uh, și ne vom dori un uh, rol activ din partea Parlamentului European. Ne vom concentra pe o serie de dosare importante uh, pe care vom încerca să le finalizăm până la finele anului acestuia. Vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru ca lucrul acesta să se transforme în realitate. Suntem încântat suntem încântați de faptul că un prim pas în direcția creierii acestei uniuni energetice a fost deja făcută a, fost deja făcut în uh, iunie 2016. De asemenea, vrem să mulțumim doamnei Capăl, raportorului și tuturor raportorilor din umbră care au lucrat la acest uh, uh, dosar deosebit de important care s-a bazat pe cooperarea interinstituțională. Și acum dați-mi voie să vă uh, propun, să vă expun câteva dintre obiectivele noastre. Consiliul a adoptat uh, un cadru legislativ cu privire la etichetarea de eficiență energetică în 2015. Salutăm mandatul oferit raportorului și suntem de părere că vom ajunge la un uh, compromis final care să vă mulțumesc atât industria cât și cetățenii. De asemenea, Comisia a adoptat pachetul privind securitatea gazelor, care conține două propuneri legislative cu privire la securitatea aprovizionării cu gaz și la acordurile interguvernamentale în domeniul energetic în luna februarie. Suntem conștienți de ambițiile Parlamentului European și uh, salutăm numirea raportorilor pentru ambele rapoarte și asta deoarece Uh, securitatea energetică este esențială pentru noi. În ceea ce privește acordurile interguvernamentale, uh, suntem cu toții de părere că respectarea legislației europene și sporirea transpa- transparenței sunt esențiale. Totuși, Consiliul este divizat pe tema căilor de atingere a acestor deziderate. Cu toate acestea, președinția olandeză a reușit să ajungă la un uh, compromis adoptat de către Consiliu în iunie 2016. Consider că acest compromis, bazat pe evaluarea ex ante a acordurilor, uh, este un mare pas înainte și consider că toată lumea trebuie să-l considere la fel. Siguranța furnizării de gaz este esențială într-o serie de regiuni europene. Există în continuare o serie de întrebări fără răspuns care trebuie să-și găsească răspunsul cât mai curând cu putință pentru ameliorarea situației în, tutur, în toate regiunile. Dar pentru ca asta să se întâmple, e nevoie de solidaritate și de cooperare regională. Bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare discuțiile constructive cu Parlamentul European pe temele acesta. Vrem să începem negocierile cât mai curând cu putință. În ceea ce privește dosarele cu privire la eficiența energetică, care trebuie să fie publicate în Uh, toamnă, ne dorim să organizăm un prim schimb de opinii cu Consiliul și dorim să organizăm o dezbatere pe politică la Consiliul pentru Energie din decembrie. În ceea ce privește uh, noi propuneri în ceea ce privește guvernanța Uniunii Energetice, eh, energiile regenerabile și noul design al pieței, ei bine, aceste propuneri trebuie să fie publicate cândva spre finele președinției noastre. Cu toate acestea, vom încerca să pregătim terenul pentru aceste discuții, așa cum uh, ne-am pus de acord cu programul trioului de președinții, uh, vom discuta chestiuni legate de guvernanță la Consiliul Informal pentru Energie de mâine și de poimâine la Bratislava. Cu această ocazie vom discuta despre prețurile și costurile energiei de securitate energetică în contextul strategiei Uniunii Europene pentru gazul natural lichefiat. Sunt uh, recunoscător dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați acceptat invitația noastră de a veni și a vorbi la acest eveniment. Uniunea energetică de asemenea, se bazează pe o mai bună cooperare și între regiunile europene și cu partenerii globali. Vrem să vedem cum putem să consolidăm relațiile noastre cu mari producători de energie, ceea ce să ne ajute să creștem securitatea energetică. De asemenea, vom acorda atenție regiunii Europa de Sud-Est și țărilor din comunitatea energetică. Importanța acestei regiuni a fost subliniată și în recenta declara- declarație a eurodeputaților care, care susține nevoia de cooperare ulterioară mai puternică. Energia nucleară joacă un rol important în continuare în multe state membre, așadar trebuie să ne asigurăm că energia nucleară, nucleară poate fi folosită pe viitor în mod sustenabil și sigur, contribuind la securitatea energetică și la lupta împotriva schimbărilor climatice. Una dintre chestiunile cele mai mult discutate vor fi uh, programul nuclear ilustrativ PINC. Președinția slovacă salută această comunicare publicată de Comisia Europeană. Obiectivul acestui program PINC va fi discutat și la forumul NF de la Bratislava la începutul lui octombrie. Și acum aș dori să trec la a doua chestiune despre care vreau să vă vorbesc astăzi, și anume competitivitatea. Competitivitatea și inovarea sunt cele mai importante elemente ale agendei europene pentru creștere și locuri de muncă. E esențial ca toate companiile să aibă cele mai bune condiții posibile pentru funcționare, mai ales atunci când trebuie să facă față competiției la nivel global. Criza recentă din sectorul uh, siderurgic și din alte sectoare ale industriei ne arată că în Europa nu avem întotdeauna cel mai, cea mai bună modalitate de a reglementa și de a oferi mediului de afaceri condiții pentru a crește. De aceea trebuie să consolidăm eforturile pentru a proteja industria europeană din Europa. Considerăm că industria este un mare furnizor de ocupare la nivel regional. În timpul președinției noastre vrem să promovăm un obiectiv politic care a fost fixat de Comisia Europeană, și anume ca 20% din PIB-ul în Europa să vină din industrie. Pentru a atinge acest obiectiv, ne vom focaliza asupra a trei domenii specifice. În primul rând, modernizarea industriei europene. Transformarea digitală a industriei, mai ales în domeniul IMM-urilor, este în urma competitorilor noștri globali. Prioritatea noastră este să susținem punerea în aplicare a unor măsuri eficace în acest domeniu. Împreună cu Comisia Europeană vom face eforturi pentru a coordona inițiativele naționale și regionale pentru digitalizarea industriilor. Considerăm că acest efort ar putea să creeze sinergii și, și să faciliteze procesul de modernizare a industriei. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că forța de muncă are competențele necesare. Ambiția noastră este să găsim soluția la deficitul uh, competențelor digitale în Europa, încurajând industria să colaboreze cu instituțiile educaționale, astfel încât să ajungem uh, lideri ai inițiativei privind competențele. De asemenea, vrem să ne, să acordăm atenție și subiectului modernizării industriei în timpul reuniunii informale a miniștrilor responsabili pentru competitivitate săptămâna viitoare la Bratislava. Al doilea domeniu asupra care vrem să ne focalizăm eforturile va, va fi uh, competitivitatea și includerea acesteia în toate politicile. Comisia Europeană a pus accentul asupra um, includerii competitivității în toate domeniile de politică, ceea ce înseamnă că fiecare politic, propunere de politică ar trebui să fie um, analizată astfel încât să nu împiedice sau să reducă competitivitatea industriei europene. Ultimele președinții au um, făcut uh, progres în acest sens și noi am dorit să le continuăm. Președinția slovacă dorește să continue această, această agendă pentru a se asigura că vor exista rezultate pentru companiile euro europene. Și pe lângă Uniunea Energetică, v-am spus mai devreme, și piața unică, piața unică digitală și agenda pentru mai bună reglementare, acestea sunt domenii de politică în care competitivitatea este, joacă un rol foarte important. Mai mult decât atât, am dorit să începem niște discuții sectoriale în Consiliul Competitivitate, care să, aibă și, să, ducă, să ducă și ele la rezultate. Am vorbit despre sectorul siderurgic. Industria, în momentul de față, se confruntă cu multe provocări uh, în domeniul uh, comerțului sau al schimbării politicii împotriva schimbărilor climatice, proceduri antidumping și așa mai departe. Um, Credem că ar fi cazul să ne focalizăm asupra fiecărui sector specific. Și acum, um, al treilea domeniu, dar nu cel din urmă, uh, industriile care sunt mari consumatoare de energie. Am menționat deja sectorul siderurgic, dar ne vom focaliza și asupra altor chestiuni, cum ar fi prețurile și costul energiei, pe care le vom discuta la uh, întâlnirea informală a ministrilor, ministrilor uh, pentru energie la Bratislava. Mai sunt și alte domenii legate de competitivitate, IMM-urile și mai bună reglementare. În ceea ce privește IMM-urile, vreau să subliniez că pentru ca agenda de competitivitate să aibă succes, impactul acesteia asupra IMM-urilor este foarte important. E nevoie de mai bune condiții cadru pentru IMM-uri și acesta este, aceasta este una dintre prioritățile președinției slovace. În contextul uh, politicilor pentru piața unică și piața unică digitală există mai multe inițiative pentru a îmbunătăți situația pentru IMM-uri. Președinția va continua să fie atentă la nevoile IMM-urilor în domenii de interes, cum ar fi accesul la finanțare, facilitatea accesului la piețe, mai bună reglementare și competențe. De asemenea, am dori să organizăm un uh, eveniment anual dedicat uh, agendei pentru IMM-uri. Adunarea pentru IMM-uri va avea loc la Bratislava în noiembrie și considerăm că această întâlnire va oferi un cadru pentru discuții aprofundate pe subiecte importante legate de IMM-uri. În ceea ce privește agenda pentru mai bună reglementare, avem nevoie de o agendă de reglementare care să faciliteze inovarea. Aceasta este o prioritate absolută pentru Slovacia. Ea esențială, este esențială pentru creșterea economică și pentru locurile de muncă. E nevoie de regulamente și reguli europene care să nu impună poveri uh, inutile asupra industriei și a companiilor și care să poată fi îndeplinite la costuri minime. Vom continua eforturile pentru punerea în aplicare a pachetului pentru mai bună reglementare adoptată anul trecut și vom fi atenți la chestiunile care sunt uh, restante din acest pachet. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Republica Slovacă și colegii mei și eu suntem pregătiți să facem toate eforturile pentru a ajunge la rezultate pozitive și tangibile în domeniul politicii energetice europene, în domeniul competitivității și în alte domenii unde e nevoie de progrese. Vom uh, purta negocieri ca un intermediar uh, onest și aștept colaborarea cu dumneavoastră în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru că împărtășiți și susțineți prioritățile noastre și voi asculta cu interes uh, punctele dumneavoastră de vedere cu privire la programul președinției slovace pe care tocmai vi l-am prezentat. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru propunerile dumneavoastră pentru următoarea, următoarele șase luni. Suntem deschiși să colaborăm cu președinția dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru pregătirile dumneavoastră, pentru că ne-am întâlnit deja de mai multe ori cu reprezentanții ai guvernului dumneavoastră și eu personal și colegii mei și toți colegii președinți de comisii din Parlamentul European au participat la aceste reuniuni. Deci vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la intervenția din partea reprezentanților grupurilor politice și începem în numele socialiștilor și democraților cu doamna Werner. Da Mulțumesc, domnule președinte. Deja, e rândul meu. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă și pentru disponibilitatea de a colabora foarte strâns uh, cu noi. Și eu cred că este foarte importantă această colaborare mm, tocmai în vremurile în care uh, ne aflăm uh, astăzi, când trebuie să le oferim soluții cetățenilor europeni. Și astfel ajung la primul punct care mă interesează în domeniul politicii energetice. Uh, ați vorbit despre trialogul privind etichetarea energetică și grupul meu uh, își dorește uh, și nu numai grupul meu, pentru că votul din comisie și de săptămâna trecută de la Strasburg arată că suntem interesați să se introducă cât mai repede o scară Uh, foarte clară a treptelor energetice, de eficiență energetică, pe care să o poată folosi foarte bine cetățenii. În Consiliu am văzut că uh, um, se dorește o tranziție mai îndelungată. Noi nu considerăm că acest lucru este bun și aș dori să știu care este estimarea dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră, cum vă uh, imaginați că vor merge discuțiile în trialog și în care ar fi compromisurile pe care vi le puteți imagina. Apoi, în al doilea rând, cred că este foarte bine că ați vorbit despre acest obiectiv de 20%, un obiectiv uh, din, al comisiei precedente, uh, Cred că este un subiect foarte important ca să avem acest obiectiv de 20% și acesta să fie din nou foarte sus pe agenda noastră. Însă, cred că este important să nu avem uh, o abordare orizontală în domeniul reindustrializării, ci să identificăm anumite branșe și încercăm, să încercăm să vedem ce fel de susținere, um, de ce fel de susținere au nevoie aceste branșe din partea Europei. Și ați vorbit despre IMM-uri, despre competitivitate, mă întreb vedeți și o altă abordare pe lângă cea orizontală, o abordare verticală pentru a vedea exact uh, anumite branșe cum ar fi industria construcțiilor. Um, și în al treilea rând, m-ar interesa în care este poziția dumneavoastră referitoare la acordarea statutului de economie de piață Chinei? Um, știți că în Slovacia uh, există o mare fabrică de oțel și am auzit acolo că um, Consiliul de Conducere dorește să uh, întreprindă acțiuni uh, împotriva uh, dumpingului pe care practică uh, China. Deci, în ce măsură vedeți uh, posibilitatea și necesitatea de a acționa pentru a păstra locurile de muncă în domeniul siderurgic aici uh, în Europa? Mulțumesc. Și acum în numele PP-ului, doamna Zaborska. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Eh, vážený pán ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, eu eh, sunt slovacă și de aceea mă bucur mult să vă urez bun venit în comisia noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea programului președinției slovace. Subiectele pe care le-ați uh, prezentat sunt uh, de mare actualitate în comisia noastră. Și vreau să vă adresez două întrebări, domnule ministru. Eu sunt raportor din umbră pentru pachetul economiei circulare și în acest context vreau să vă întreb care este poziția președinției slovace în ceea ce privește pachetul economiei circulare și gestionării deșeurilor. Și o doua întrebare. În documentul de program al președinției slovace adoptat de guvernul slovac se face trimitere la creșterea legături între Uniunea Monetară și piața unică. Și Slovacia susține Uniunea Monetară și Uniunea Fiscală. Ați putea să ne indicați uh, ce intenționează să facă președinția slovacă pentru a crea o legătură mai uh, strânsă între bugetele statelor membre? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnul Toșenovski, acum în numele ECR. Děkuji, pane předsedo. Využij blízkost jazyka slovenského jazyka. mulțumesc, domnule președinte. Voi folosi acum apropierea existentă între limbe, limbile cehă și slovacă. Iată, vă urez în limba mea. Bun venit! Mă bucur foarte mult că la scurt timp după ce ați preluat președinția, iată, v-ați alătur, alăturat uh, comisiei noastre. Comisia noastră este una foarte importantă. Discutăm despre industria și economia întregii Uniunii Europene. Ei bine, am analizat cu mare atenție programul președinției slovace. Noastră vorbeați despre pragmatism. Ei bine, pragmatismul în economie este într-adevăr esențial. Cu toții suntem conștienți de perioada tumultoasă prin care trecem. Uh, Acestul mult este generat nu doar de Brexit, ci și de relațiile cu Statele Unite ale Americii și relațiile economice cu China. Toate temele acestea sunt foarte complicate. Mă bucur, iată, că ați menționat și Uniunea Energiei în contextul uh, securității aprovizionării. Prima mea întrebare se referă tocmai la lucrurile acestea. Știm prea bine că Slovacia are o experiență în acest domeniu. Slovacia este un stat de tranzit uh, și uh, Slovacia mm, se află aproape de Ucraina, un alt uh, stat de tranzit pentru gazele și petrolul rusesc. Tocmai de aceea vă întreb cum anume intrarea pe piață uh, ar putea, pentru furnizori ar putea fi uh, facilitată. Uh, sper din tot sufletul că veți acorda o mare importanță, o mare importanță acestor uh, problematici. Ați vorbit de asemenea despre modernizarea industriei europene. Într-adevăr, digitalizarea bate la ușă și antevorbitoarea mea deja a menționat lucrul acesta. De asemenea, ce părere aveți despre statutul de economie de piață pentru China? Chiar înainte de finele președinției slovace, discuțiile pe tema aceasta vor deveni mai aprinse și cu siguranță o soluție nu va fi ușor de găsit. Suntem foarte curioși care va fi abordarea Slovaciei în calitatea sa de președinte al Consiliului European. Situația este una foarte complicată, nu putem veni cu o soluție clară și vom vedea că lucrurile vor deveni din ce în ce mai uh, acute până la finele anului. Vă mulțumesc tare mult pentru prezentarea dumneavoastră. Cu toții apreciem experiența slovacă pe care ne-ați uh, um, adus-o la cunoștință și dumneavoastră astăzi. Experiența dumneavoastră este absolut esențială în momentul de față. Este esențială și pentru viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc în numele grupului și vă urez să transformați în realitate absolut toate ambițiile dumneavoastră. Șase luni de zile nu e o perioadă lungă. Um, și este cu atât mai scurtă cu cât uh, multe vacanțe se cumulează în acest uh, al doilea semestru al anului. Vă vom sprijini întru totul. Vă mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Cala, doamna Cala, sunt numele ALDE. Vă mulțumesc pentru prezentare. Ați spus că Președinția slovacă are două priorități. Una este aspectul digital și cealaltă este energia. Ceea ce mă interesează este relația dintre cele două când vorbim despre digital by default, digital uh, din, prin design, vorbim și de utilizarea instrumentelor digitale în sectorul energetic și dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră în acest domeniu. O altă întrebare legată de ceea ce ați spus în legătură cu energia, anume că vreți să puneți accentul pe costul și prețul energiei, înseamnă că veți emite o reglementare a prețurilor sau ce înseamnă acest lucru în practică, de fapt? Mulțumesc foarte mult. Doamna López Permejo, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare, domnule ministru. Uh, mă voi axa pe două teme fundamentale pentru industrie și pentru energie, și anume tratatele de liber schimb și planul Juncker. Uh, scurgerile de astăzi în legătură cu TTIP și mm, proiectul CETA confirmă ceea ce bănuiam deja, că Comisia vrea să utilizeze aceste comer- acorduri comerciale pentru a introduce petrolul și fra- fragmentarea hidraulică, fracturarea hidraulică. Uh, este vorba aici de Uh, nisipurile bituminoase și uh, extracția uh, gazului. Aceste practici vor fi um, introduse în Europa prin dispozițiile de arbitraj prin care multinaționalele vor reuși să ocolească limitările europene. Continuăm cu o dinamică energetică prădătoare în loc să ne reducem dependența energetică. Am văzut foarte puțin legătură cu eficiența energetică în prioritățile dumneavoastră nimic în legătură despre continuitatea utilizării cărbunelui și altor carburanți fosili. Acest lucru mă îngrijorează. Am două întrebări. În primul rând, veți susține faptul că în fiecare stat membru poporul trebuie să decidă viitorul suveranității energetice, dincolo de și că nu uh, vor fi aplicate acordurile comerciale până nu se vor exprima europenii? Uh, în al doilea rând, cum se poate compatibiliza acest stimul pentru import uh, al uh, carburanților fosili cu carburanții uh, uh fosili, uh, cu angajamentele noastre de la COP21, pentru că nu putem să separăm agenda de mediu de celelalte angajamente în ceea ce privește domeniul social și al muncii. Și de aceea sper că nu Uh, veți avea în, legat, în vedere uh, liberalizarea comerțului cu China la sfârșitul anului, pentru că agenda Chinei este una de dumping social și global. După aceea, în legătură cu planul Juncker, pe lângă triumfalism, este foarte clar că acest plan nu ar reușit să depășească politicile tradiționale ale BEI. Uh, își asumă succesele, dar le multiplică și slăbiciunile. Uh, pune în comun riscurile private, de fapt, și susține speculatorii în loc să susțină producția. Întrebarea mea este dacă veți susține o reflexie în legătură cu un plan de reinvestiție autentic pentru Europa, cu fonduri pentru state și uh, pentru bugetul, din bugetul european pentru a uh, permite garanții bancare care să nu fie doar în beneficiul speculatorilor. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc pentru observații. În numele FDD, domnul Tamburano. Ehm, Salve, ministru. Ehm, eu mi asoci. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru. Ehm, sunt și eu de aceeași părere cu colegii mei, în special în ceea ce privește TTIP, Brexit, și acordarea statutului de economie de piață Chinei. Și, bineînțeles, și în ceea ce privește politica noastră energetică, în ceea ce privește importarea practicilor din Statele Unite care uh, contravin cu angajamentelor noastre în ceea ce privește schimbarea climatică. Antevorbitorii mei au spus că multe grupuri politice consideră că aceste teme sunt uh, sensibile. Uh, suntem foarte preocupați în legătură cu ceea ce se întâmplă în acordurile de liber schimb. Ne-am întâlnit uh, recent și am primit informații în legătură cu etichetarea energetică dacă această scurgere se va confirma, uh, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, pentru că este vorba aici de convergență energetică în acest sens. Mă îngrijorează faptul, pentru că știm dificultățile intrinsece în procedura legislativă. Și când mă refer la Uniuni, instituțiile Uniunii, mă refer la Consiliu, la Comisie și la Parlament. Este vorba de proceduri de durată și complexe care duc la o normă comunitară în final. Așadar, avem problema convergenței către un, o etichetă energetică comună între Statele Unite și Uniunea Europeană și mă tem că acest lucru nu ar reflecta în mod real cererile eurodeputaților care îi reprezintă până la urmă pe alegători. Este vorba de o scurgere pe care am primit-o doar în urmă cu câteva minute, însă dacă se confirmă aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în această, pe această temă. Vă mulțumesc. Domnule ministru, s-a încheiat prima rundă de intervenții din partea coordonatorilor, uh, reprezentanților grupurilor politice. Aveți acum cuvântul pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Frage haben Sie gelegt, Frau Werner. Doamnă Werner, vă mulțumesc mult pentru prima întrebare adresare. Voi răspunde la toate întrebările în slovacă, dacă îmi permiteți. Mi-ar plăcea tare mult să răspund și în limba mea maternă. Mulțumesc. Und Sie haben gefragt, uh, uh, pitali ste sa na otázku uh, labelingu. M-ați întrebat în legătură cu etichetarea și după aceea a doua întrebare în privea uh, industria de 23% și după aceea o întrebare în legătură cu statutul de economie de piață pentru China. Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește etichetarea propunerii, aceasta este percepută ca un pas pozitiv în ceea ce privește compararea eficienței energetice între, pentru electrocasnice, pentru cetățeni. Ambiția noastră este de a negocia cu Parlamentul european și pentru a ajunge un acord cât mai curând într-o atmosferă constructivă. Sperăm că putem să facem acest lucru și sperăm de asemenea să putem să avem încredere între Parlamentul European și Consiliu pentru a avea o atmosferă amicală care să ne ajute să pregătim și alte propuneri legate de Uniunea Energetică. Abordarea generală a Consiliului, care a fost deja aportată foarte rapid în 26 noiembrie, prezintă baza discuțiilor ulterioare în procesul legislativ și în trialoguri. Salutăm munca efectuată de către Parlamentul European, condus de către raportor, domnul Tamburano, și salutăm și raportul adoptat. Procesul de încheiere a, acest, a acestor acorduri se bazează pe consens reciproc și pe încercarea găsirii unor soluții de compromis. Așadar, președinția Consiliului va încerca să se achite de această sarcină, ținând cont de toate uh, efectele și impacturile posibile și sperăm că vom putea ajunge la un compromis care să fie eficient și care să țină cont și de impactul asupra industriei. În ceea ce privește partea de 20% a industriei în PIB, suntem printre statele care au o proporție mai mare, 27% a, a industriei în PIB. Și consider că interesul atât al Consiliului cât și al Comisiei de a crește proporția industriei în PIB, în PIB-ul comunitar, este un pas în direcția cea bună, în special în timp, pe timp de criză, pentru că în asemenea momente industria și locurile de muncă generate de industrie ajută uh, la durabilitate și asigură creșterea economică a statelor individuale. Deci, din partea noastră, vom încerca să susținem orice propunere în acest sens, fie din partea Comisiei, fie din partea Parlamentului European. Vom încerca să susținem orice propunere care are obiectivul de a crește proporția industriei în PIB în ceea ce privește statutul economiei de piață acordat Chinei, cred că această întrebare a fost uh, ridicată de mai mulți uh, intervenienți. Dacă nu mă înșel, domnul Toșenovski a pus această întrebare și doamna Bermejo s-a referit la această problemă, la fel ca și domnul Tamburano. În ceea ce privește această problemă, acordarea statutului de economie de piață Chinei, o vom examina cu mare atenție și cu mare atenție, pentru că suntem un stat care în cazul adoptării unui asemenea de statut uh, pentru China vom fi uh, supuși riscului. Bineînțeles, Problema va fi discutată în mai multe foruri în timpul președinției slovace, în Consiliul European din octombrie și în Consiliul de, pentru Comerț din noiembrie. Suntem conștienți că deciziile Uniunii Europene vor trebui să fie implementate în timpul lunii decembrie și în acest proces vom fi foarte activi și vom uh, încerca să Uh, facilităm lucrurile cât mai mult la nivelul Consiliului pentru a proteja suficient industria europeană. Această chestiune va fi discutată la nivelul cel mai înalt, la nivelul șefilor de state și de guverne și într-un Consiliu European. Și din informațiile mele, discuțiile în legătură cu această decizie de a acorda statutul de economie de piață Chinei, decizia va fi luată la acest nivel în luna octombrie. După cum vă spuneam, vom încerca să susținem măsuri care să permită suficientă protecție pentru industria Uniunii Europene. Doamna Zaborska, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. În ceea ce privește economia circulară, poate este o întrebare pentru ministrul de mediu sau uh, mai degrabă decât mie, însă de, pentru că am uh, deținut acest post uh, înainte, vă răspund, aceste măsuri ar trebui să susțină toate sectoarele și industria care ar trebui să facă față economiei globale. De asemenea, sperăm că revizuirea sistemului european ETS de tranzacție, tranzacționare de emisii va contribui la uh, atingerea obiectivelor noastre de mediu. Vom avea un consiliu informal la Bratislava al ministrilor de energie și de mediu. Vom avea un consiliu special și vom examina prețul energiei și economia circulară, pentru că considerăm că sunt subiecte foarte importante uh, și le vom trata în timpul președinției noastre cu prioritate. A doua întrebare în legătură cu interconectarea bugetelor. Uh, nu vă pot răspunde în acest moment, din păcate, pentru că cred că este o problemă care privește mai degrabă Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei și dacă sunteți de acord, pot să transmit această întrebare Ministrului de Finanțe sau colegilor care lucrează la reprezentanța permanentă pentru a vă transmite un răspuns. Vă mulțumesc, iar acum încerc să răspund întrebării puse de domnul Toșenovski. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată. M-ați întrebat în legătură cu interconectarea coridoarelor de gaze și probleme legate de gazul natural lichefiat. Solidaritatea, în special pe criză, pe timpuri de criză, ni se pare un principiu extrem de important care ar putea să ne ajute să facem față neajunsurilor de aprovizionare. Și în 2009 statul dumneavoastră a trecut printr-o criză a gazelor, ca și Slovacia, când uh, au existat uh, probleme cu furnizarea de gaze prin uh, gazoductul Brotherhood. Uh, am fost printre statele care s-au confruntat cu această problemă și în acel moment solidaritatea a avut un rol foarte important, pivotal. Am reușit să ne asigurăm, să asigurăm fluxul invers uh, al gazelor, fără precedent în ultimii 40 de ani. Uh, bineînțeles, este necesar ca solidaritatea ca atare și acest mecanism să țină cont caracterul specific al piețelor și uh, să țină cont de aspectele de compensare. Am discutat cu președintele dumneavoastră Buzek și am discutat despre aceste probleme legate de aprovizionarea de gaz și am discutat exact despre această problemă a solidarității. În ceea ce privește cooperarea regională, am, m-am exprimat pentru o flexibilitate mai mare în momentul hotărârii regiunilor și uh, hotărârii planurilor de acțiune și de urgență pentru a obliga statele membre să depășească abordările individuale și de aceea un compromis în aceast, acest sens uh, mi s-ar părea salutar la convorbirile Consiliului intenționăm să mergem cât mai departe posibil și să ajungem la un acord general la Consiliu și să începem negocierile cu Parlamentul și, dacă este posibil, să le încheiem în timpul președinției noastre. În ceea ce privește cooperarea regională, pentru a vă da un exemplu, în ceea ce privește divizarea statelor, Slovacia a fost printre statele, cum ar fi Germania, Cehia, Polonia. Am fost puși în aceeași categorie. Este o cooperare care a fost dovedită în repetate rânduri în mai multe crize, însă considerăm că trebuie să implicăm și state cum ar fi Austria în această uh, cooperare, pentru că Baumgarten este doar la 20 de kilometri de granița slovacă și acest lucru ne-ar permite diversificarea rutelor. Și am putea participa și la rețelele de gaze din Europa. Deci, ca parte a cooperării regionale, poate ar fi bine să avem o flexibilitate mai mare în hotărârea regiunilor. Deci, aș reitera faptul că mi se pare foarte important uh, cum hotărâm aceste regiuni în timpul președinției slovace. În ceea ce privește statutul de economie de piață acordat Chinei, am de răspuns deja la această întrebare în răspunsul, în răspunsul meu anterior. În răspunsul acordat doamnei Calas. Doamna Calas, m-ați întrebat în legătură cu Uni Uniunea Energetică. și în legătură cu problemele de energie și aspectele digitale și de asemenea prețurile la, la energie. Noi considerăm că Uniunea Energetică este o oportunitate de sinergii între diversele zone, fie că este vorba de politica energetică, climatică sau de digitalizare. Atingerea acestor obiective trebuie să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, să se țină cont de competitivitate în ceea ce privește prețul energiei. După cum am menționat, mâine și poimâine, vom, vom avea o reuniune informală ministerială la Bratislava și un subiect care va, care va fi discutat uh, va fi prețul la energie și accesibilitatea acesteia. Deci vom discuta despre aceste subiecte în mod uh, foarte profund, aprofundat în timpul președinției noastre. De asemenea, în ceea ce privește schimbarea climatică și mediul, vom încerca să creăm precondiție pentru transferul societății noastre către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficiente din punct de vedere energetic. Potom mm, După aceea mi s-a mai pus o întrebare din partea doamnei Bermejo. În ceea ce privește TTIP, Și a doua întrebare a domniei sale se lega, era dacă Slovacia va susține faptul ca cetățenii să decidă în ceea ce privește uh, viitorul lor energetic și rolul diverselor energii în mixul național. În ceea ce privește TTIP, este important ca rezultatul negocierilor să nu ducă la o slăbire a regulilor interne ale Uniunii Europene sau a scăderii competitivității Uniunii. Ar trebui să utilizăm toate uh, oportunitățile care ne stau la dispoziție ca piață uh, ținând cont de limitele și posibilitățile noastre în acest moment. Nu cred că negocierile trebuie să fie grăbite în vreun fel, nu cred că trebuie să urgentăm aceste discuții. Cred că echipa de negociere are foarte multe aspecte de acoperit și trebuie să ne asigurăm că aceste convorbiri între actorii comunitari și de asemenea între Uniunea Europeană și Statele Unite vor fi aprofundate. Cred că va mai dura mult timp până la încheierea acestor negocieri. În ceea ce privește uh, a doua parte a întrebării dumneavoastră, dacă cetățenii ar trebui să decidă care sunt prioritățile energetice, este foarte bine ca statele membre să ia decizii individuale în legătură cu mixul energetic, pentru că fiecare stat are o situație diferită condiții diferite. Pentru a vă da un exemplu, sunt anumite state care au precondiții foarte bune pentru energie eoliană și solară, alte state sunt mai înclinate către energia nucleară. Așadar, mi se pare corect ca în momentul de față fiecare stat să ia propriile decizii în ceea ce privește mixul energetic. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de statutul de economie de piață acordat Chinei, ați, v-ați referit la forța de muncă, ceea ce spuneam în legătură cu acordarea acestui statut de economie de piață susținem toate deciziile care vor fi luate în comun și ne vom asigura că nu vom periclita competitivitatea întreprinderilor europene pe piața europeană. Ultima întrebare din prima rundă a fost uh, adresată de către domnul Tamburano. Și cred că am acoperit toate subiectele despre care a întrebat, eh, ele în timpul răspunsurilor acordate celorlalți colegi, celorlalți colegi. Dacă am lăsat cumva ceva pe din afară, îmi cer scuze, dar în cele câteva luni de președinție vom avea foarte multe oportunități eh, de a aborda aceste aspecte și în convorbiri bilaterale și sper că vom avea această ocazie fie în întâlniri informale sau formale. Mai avem încă o rundă de întrebări, așadar vă stau la dispoziție și aștept întrebările dumneavoastră după această primă rundă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră. Acum îi dau cuvântul domnului Rubiș Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Întotdeauna ne bucură să avem alături de noi o nouă președinție cu noi inițiative. Pentru mine sunt importante cu cuvintele dumneavoastră introdu- introductive. Dumneavoastră spuneați că vreți să organizați un congres pentru IMM-uri la Bratislava. Ei bine, ne-ar interesa care este părerea noastră cu privire la finanțarea pe care am putea o oferi uh, IMM-urilor. Lucrul acesta este important uh, în contextul discuțiilor bugetare pentru anul viitor. Avem facilitatea pentru uh, IMM-uri pe care am putea o folosi. Folos- există Erasmus uh, pentru antreprenori, un program pe care l-am putea finanța mai bine. Uh, avem, de asemenea, un program pentru antreprenorii din, în rândul migranților și mai avem și diferitele programe menite a sprijini în special femeile antreprenor. Ei bine, vreau să vă întreb dacă considerați că temele acestea ar putea să fie discutate în detaliu la congresul dumneavoastră. Considerați că președinția slovacă ar, cons- putea considera aceste programe ca fiind unele esențiale și ar putea lupta pentru uh, sporirea eficienței lor? Vă mulțumim pentru întrebare. Mai există alte persoane care doresc să intervină? Dați-mi voie atunci mie să adresez câteva întrebări suplimentare. Domnule ministru, aș vrea să vă atrag atenția asupra sistemului de tranzacționare a cotelor de emisii. Aceste, acest sistem ETS uh, intră în apanajul Comisiei ENVI din Parlamentul European. Dar, bineînțeles, și comisia noastră se simte uh, obligată în fața industriei uh, europene și în fața uh, companiilor europene. Prin urmare, ne interesează uh, maniera în care am putea preveni uh, scurgerea sau dispariția locurilor de muncă sau a sectoarelor economice ca urmare a delocalizării emisiilor. Această temă ar putea fi, uh, până la urmă, una dintre prioritățile președinției slovace și de altfel este. Vreau să, întreb, să vă întreb dacă Președinția noastră se gândește la manierele în care ar putea uh, contribui la uh, prevenirea scăderii economice. După aceea, în al doilea rând, Small Business Act. Vreau să vă întreb în ce măsură considerați că acest uh, act legislativ ar putea în ajuta de asemenea la coagularea Uniunii Energiei la nivel european. În al treilea rând, pornind de la cele uh, spuse de colegii de la GUE, um, vă trag atenția asupra negocierilor uh, TTIP în contextul energiei. Știm cu toții că costurile la energie, costurile de uh, tarifele pentru gaze sunt mult mai scăzute în SUA decât în Uniunea Europeană. Prin urmare, ar fi important, uh, înainte de uh, finalizarea uh, negocierilor TTIP, să se ajungă la deschiderea Uniunii Europene și, și uh, de asemenea la transformarea Uniunii Europene într-un mare uh, exportator în domeniul gazului uh, natural lichefiat. Vreau să vă întreb uh, în ce măsură președinția slovacă se gândește să trateze aceste subiecte înainte de finalizarea negocierilor TTIP. Asta pentru că dacă deschidem granițele pe baza acordului comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, uh, mai mult ca sigur vom avea de pierdut, date fiind diferențele între tarifele la energia electrică și uh, la gaz. În special pentru industria îngrășămintelor chimice, această diferență ar fi una mortală. Prin urmare, vreau să vă întreb ce răspuns îmi dați la aceste trei întrebări? Văd că nimeni nu mai dorește să adreseze un, o întrebare. Prin urmare, domnule ministru, uh, Vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste ultime întrebări și pentru a încheia această dezbatere. Ďakujem veľmi pekne eh, za ďalšie otázky. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări suplimentare. Domnul Rübich a adresat o întrebare pe tema conferinței pe care o vom organiza la Bratislava o conferință uh, dedicată IMM-urilor. Bineînțeles, vă invit cu căldură la această conferință a noastră. Ea va fi organizată între datele de 20 și 25 noiembrie. Bineînțeles, vă voi asigura că veți primi o invitație formală. Conferința aceasta are drept rol aprobarea raportului uh, reprezentanților IMM-urilor pentru anul 2015-2016. De asemenea, la această conferință vor avea posibilitatea de a se prezenta raportorii uh, IMM-urilor. Vom oferi de asemenea pe parcursul conferinței o serie de noi informații din domeniu și concluziile acestei uh, reuniuni vor fi prezentate la uh, Uh, Consiliul uh, privind competiția, care va fi loc la Bruxelles pe data de 28 noiembrie. Uh, puneți o întrebare despre finanțarea IMM-urilor. Bineînțeles, Uniunea Europeană poate oferi în diferite maniere asistență IMM-urilor în perioada 2014-2020. Finanțarea ar putea proveni de la Orizont 2020 sau de la programul COSME Comisia, de asemenea, încearcă să găsească finanțare suplimentară pentru IMM-uri în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Slovacia va încerca să um, tranșeze tema uh, finanțării IMM-urilor, chiar și a celor care au uh, uh activități transfrontaliere. Noi vom încerca pentru a vă da un exemplu concret, să începem negocierile cu privire la uh, venture capital. Vom încerca să discutăm despre simplificarea accesului IMM-urilor la piețele de capital și mai există uh, și uh, regulamentul european pentru accesul la capitalul de risc. Ei bine, tema aceasta va fi tratată de asemenea la ședința de la Bratislava a grupului privind uh, serviciile financiare și, bineînțeles, vom încerca prin uh, uh, în felul acesta să ne asigurăm că IMM-urile vor avea un mai mare acces la diferitele tipuri de capital de risc. Dumneavoastră, domnule președinte, mi-ați uh, adresat o serie de întrebări la care voi încerca să vă ofer un răspuns. În ceea ce privește sistemul ETS, colegii noștri de la mediu vor încerca să creeze condițiile necesare pentru o trecere la o economie eficientă din punct de vedere al utilizării uh, energiei și, de asemenea, o economie sustenabilă. Vom încerca să punem în aplicare decizia luată de către Consiliu în 2014, decizia cu privire la reducerea emisiilor până în 2020 cu 40%. De asemenea, președinția slovacă va discuta în continuare revizia regulamentului, reformarea regulamentului cu privire la cotele de emisii. Pe baza propunerilor făcute de către Comisie, președinția noastră va negocia de asemenea două noi propunere două noi propuneri legislative, cea cu privire la sectoarele care nu sunt incluse în sistemul ETS și încă o propunere legislativă cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră. Ne, ne interesează, bineînțeles, asigurarea unui, unor condiții echitabile pentru industria uh, europeană. Și în acest context ne gândim nu doar la eficiența energetică, ci și la scăderea emisiilor și la generarea de energie regenerabilă. Toate acestea ar trebui să meargă mână în mână cu competitivitatea europeană. Până în 2030 ar trebui să transformăm în realitate uh, ambițiile statutate, toată lumea trebuie să fie pe, ar trebui să fie până atunci pe picior uh, de egalitate și sistemul de gestiune, gestiune la nivel european ar trebui să fie deja funcțional. Act, výsledky uh, verejnej konzultácie. Trecem la a doua dumneavoastră întrebare cu privire la Small Business Act. Sondajele și rezultatele acestora pe tema Small Business Act au fost uh, discutate în decembrie 2014 și în mai 2015 în cadrul uh, ședințelor Consiliului. S-a ajuns la concluzia că um, acest cadru nu, mai, nu trebuie să fie revizuit, prin urmare Comisia va pune în aplicare uh, programul deja în forma sa actuală, uh, stabilită în 2011. Noi suntem într totul de acord cu cele cinci priorități stabilite în 2011. Și în acest context, după cum vă spuneam, ne vom concentra pe asigurarea accesului la capitalul de risc, uh, ne vom concentra pe uh, abilități, Uh, și ne dorim ca toate aceste priorități să fie transformate în realitate, puse în aplicare în realitate, pentru că doar așa putem, într-adevăr, să creăm un uh, mediu propice dezvoltării IMM-urilor europene. Și ultima dumneavoastră întrebare, domnule Busec, se referea la deschiderea granițelor înainte de finalizarea negocierilor pe, te- pe tema TTIP, deschiderea granițelor în ceea ce privește exportul uh, gazului natural lichefiat sporirea securității aprovizionării în Europa și toate celelalte măsuri necesare pentru asigurarea independenței noastre energetice trebuie, bineînțeles, să fie pusă în aplicare. Diversificarea surselor de energie este absolut esențială și în acest sens trebuie să folosim uh, uh, infrastructura deja existentă la nivel european și de asemenea trebuie să mai adăugăm noi elementele acestei infra infrastructură deja existentă, astfel încât în uh, toate regiunile să, fie, să se bucure de același tip de securitate. Dumneavoastră vă referați la o posibilă deschidere a piețelor înainte de încheierea negocierilor TTIP. Ei, Întrebarea, într-adevăr, este complexă, dar uh, m-aș rezuma doar la aspectul gazului natural lichefiat uh, în acest context. TTIP-ul ne-ar putea aduce o serie de avantaje din punctul acesta de vedere la nivel european, dar pe de altă parte nu putem uh, nega faptul că acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii s-ar putea uh, solda cu o serie de dezavantaje pentru noi. Da, bineînțeles, aceste avantaje și dezavantaje vor depinde de rezultatul negocierilor. TTIP-ul, bineînțeles, trebuie să fie considerat în dimensiunea sa globală mai întâi de toate. Domnul președinte, vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră la Parlamentul European. Sperăm că vom coopera și pe viitor, de altfel oricum ne vom întâlni în cadrul uh, consultărilor oficiale obligatorii. E nevoie de o colaborare între Parlamentul European și, și Consiliu. Asta dacă ne dorim ca unele dintre dosarele cruciale să fie finalizate până la finele anului acestuia. E nevoie în mod evident de o cooperare strânsă între cele două instituții. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, sunteți încă de pe acum invitați la următoarele noastre ședințe. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Îmi doresc o co- cooperare strânsă între Consiliu și Parlament la fel ca și până în momentul de față. Vă mulțumesc încă de pe acum pentru orice fel de comentariu sau recomandare pe care mi-ați putea o face. Mulțumesc foarte mult! Um, uh, Doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, președinția Consiliului Uniunii Europene, vizita de data aceasta uh, a domnului Roman Breceli, Domnia sa este ministrul slovac responsabil pentru transport, construcții și dezvoltare regională. Transport, construcții și dezvoltare regională. Iată, Din portofoliul dumneavoastră ne interesează în special uh, domeniul construcțiilor, pentru că acesta are de a face uh, cu uh, sectorul telecomunicațiilor. Știm că sunteți responsabil pentru telecomunicații de asemenea, un subiect deosebit de important pentru noi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, bun venit aici. Când vorbim însă de construcții, vorbim și despre încălzire și răcire. Colegul nostru responsabil pentru energie a fost deja întrebat în legătură cu energia, a primit o serie de întrebări pe tema aceasta, dar alături de dumneavoastră vrem să ne concentrăm pe politica telecomunicațiilor. Dosarele pe care le vom trata în domeniul acesta în următoarele șase luni sunt următoarele. Revizuirea tarifelor de roaming, absolut esențial, dosarul, uh, revizia cadrului de reglementare pentru uh, comunicațiile electronice, deci pachetul telecomunicațiilor, și propunerea de utilizare a frecvenței de 700 de MHz la nivelul Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă spun de la bun început că tarifele de roaming și dosarul pe tema aceasta uh, este la fel de important ca și dosarul privind uh, securitatea aprovizionării cu gaz. De fapt, din punctul de vedere al comisiei noastre, ambele teme sunt absolut esențiale și trebuie să fie tratate cât mai curând cu putință. Ne-ar plăcea ca aceste dosare să fie finalizate ambele în timpul președinției slovace. Asta dacă e să... Deci trebuie să tratăm dosarul privind roamingul dacă e să eliminăm tarifele de roaming până în anul 2017, în luna iunie. Domnule ministru, aveți cuvântul pentru discursul introductiv. Vă mulțumesc. Deja s-au spus uh, cam S-a spus cam tot ce trebuia să fie spus pe tema priorităților și obiectivelor noastre. Dar, domnule uh, președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi și să prezint prioritățile președinției uh, slovace în domeniul uh, comunicațiilor electronice și în ceea ce privește Galileo. Bineînțeles, data de 1 iulie a fost una deosebită pentru noi. Iată, ne aflăm la începutul activităților noastre, așa, în plină vară. Am uh, preluat președinția Consiliului European într-o perioadă plină de provocări. Dar, cu toate acestea, bineînțeles, suntem angajați uh, să, și ne dorim să ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește um, facilitarea dezbaterilor între statele membre în următoarele șase luni. Pe lângă aceste dezbateri, ne dorim să continuăm discuțiile constructive pe care le avem cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană în ceea ce privește atingerea uh, obiectivelor tangibile pe care ni le dorim și uh, în ceea ce privește prevenirea fragmentării pieței interne. Bineînțeles, uh, aștept cu nerăbdare uh, remarcile și comentariile dumneavoastră în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor dintre cele două instituții. Acest subiect este absolut esențial pentru că cooperarea strânsă între instituțiile europene este o condiție sine qua non pentru continuarea adâncirii pieței interne. Genul acesta de dezbatere și cooperare este cu atât mai necesară cu cât ne aflăm într-o perioadă în care dezbateri de fond, iată, periclitează fundațiile Uniunii Europene. Rezultatele referendumului britanic ne arată că Uniunea Europeană trebuie să fie mai aproape de cetățeni, trebuie să fie mai transparentă și trebuie să facă în așa fel încât viața companiilor, a IMM-urilor și a cetățenilor să fie mai ușoară. În calitate de președinție, suntem pregătiți, suntem angajați să conducem lucrările la nivel european în următoarele șase luni. Asta pentru a obține rezultatele pozitive pe care considerăm că vor îmbunătăți viața cetățenilor europeni. Într-o cooperare strânsă cu uh, trioul președinției, vom lucra la implementarea strategiei privind uh, piața unică digitală, o strategie care are, a împlinit un an anul acesta. Ei bine, acest aniversare este momentul propice pentru a evalua um, starea de fapt pentru a vedea în ce etapă se află implementarea acestei strategii. Considerăm uh, că acest, uh, această piață unică digitală este atât o oportunitate unică pentru economia noastră, cât și un, uh, un element pozitiv care până la urmă deservește obiectivele proiectului european. În ceea ce privește societatea telecomunicațiilor și a informației, Slovacia salută abordarea generală cu privire la propunerea privind armonizarea bandei de frecvență de 700 de MHz, decisă în timpul președinției olandeză. Acest, uh, această abordare uh, generală uh, permite președinției noastre să înceapă uh, negocierile cu Parlamentul European în dorința de a finaliza acest dosar. Acest act legislativ nu este doar uh, important pentru viitorul 5G, ci este important pentru uh, folosirea părții inferioare a bandei UHF pentru uh, serviciile de emisie terestre. Bineînțeles, uh, termenul limită de 2020 este foarte important, dar trebuie să fim flexibili, să dăm dovadă de uh, flexibilitate. De ce? Pentru că modificările implicate de genul acesta de propunere pot să dureze ceva vreme și pot să fie costisitoare de asemenea. Din ceea ce am uh, înțeles, uh, Consiliul și Parlamentul European se află pe aceeași uh, undă când vine vorba despre acest domeniu și, prin urmare, consider că vom ajunge la un final, vom reuși să finalizăm acest dosar. De asemenea, președinția slovacă își dorește să facă cât mai mulți pași înainte în ceea ce privește revizuirea tarifelor de roaming, care este absolut esențială dacă e ca aceste tarife să dispară începând cu luna iunie 2017. O încheiere a discuțiilor va reprezenta un mare, mare avantaj pentru consumatori și un mare pas înainte în direcția creierii pieței unice digitale. Consiliul și Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord uh, până în februarie anul viitor, dacă e ca acest obiectiv să se transforme în realitate. Tocmai de aceea ne bazăm pe doleanța și disponibilitatea dumneavoastră de a conduce, de a continua aceste negocieri. Vom încerca să venim cu un compromis constructiv pentru toate întrebările care nu și-au găsit răspunsul până în momentul de față. O altă chestiune foarte importantă pentru piața unică digitală este revizuirea cadrului de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice. Comisia Europeană va, face o, va prezenta un instrument în acest sens după vară. Modernizarea regulamentului european privind telecomunicațiile este inevitabil și este absolut necesar uh, Uh, dată fiind uh, creșterea cererii pentru servicii de mare viteză și discrepanței digitale care persistă între zonele urbane și cele rurale, noilor evoluții tehnologice, precum și prezența a noi uh, jucători furnizori de servicii online pe piață. Președinția slovacă dorește să pregătesc o dezbatere politică la Consiliul Telecom, care va avea loc pe 2 decembrie și dorim să facem progrese în acest uh, domeniu legislativ. Și în ultim, nu în ultimul rând, permiteți-mi să menționez pe scurt un alt domeniu de care sunt responsabil, uh, sistemele globale de navigație prin satelit și mai specific sistemul Galileo. Anul 2016 reprezintă o pietră de hotar în dezvoltarea programului Galileo este anul în care vom vedea primele servicii furnizate de Galileo și coincide de asemenea cu adoptarea strategiei spațiale europene în cursul acestui an mai târziu. În rolul nostru uh, la președinția Uniunii Europene, uh, suntem uh, pregătiți să susținem întru totul strategia care reprezintă o viziune importantă a Uniunii Europene pentru activitățile în spațiu, mai ales în domeniul GNSS. E foarte important să se încurajeze noi investiții în domeniul aplicațiilor care să aducă beneficii economice societății. Vreau să vă asigur că suntem, vom face toate eforturile pentru ca Galileo să devină pe deplin funcțional până în 2020. Stimați eurodeputați, acestea sunt prioritățile noastre în domeniul comunicațiilor electronice și a navigației globale prin satelit. Mă bazez pe susținerea dumneavoastră și sunt convins că împreună vom putea să obținem niște rezultate foarte bune în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Aștept uh, cu plăcere să colaborez cu dumneavoastră, cu toți. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție și sunt aici pentru a răspunde la întrebările pe care le veți avea. Președintele, vă mulțumim și acum, în numele grupurilor politice, am să dau cuvântul, în primul rând, doamnei Del Castillo, raportoarea pentru pachetul Telecom, care reprezintă grupul PP. Chair, uh, welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. În acest uh, domeniu al transformării digitale vedem o adevărată revoluție și un aspect cheie pentru competitivitatea Uniunii Europene și economiei europene. Fără digitalizare, economia europeană nu, avea, nu va avea resursele necesare pentru a rămâne pe poziție de lider pe piața globală. În acest sens, sunt o serie de chestiuni care se leagă foarte strâns de evoluția sectorului digital în economia noastră. Ați menționat cele patru aspecte care se subsumează mandatului președinției dumneavoastră care a început, care a început recent. Uh, Vă urez uh, bun venit. Și una dintre priorități este mai uh, urgentă și anume e vorba de revizuirea pieței pentru servicii cu ridicata de roaming. Cele trei instituții s-au angajat să respecte calendarul și pentru cetățenii europeni ar fi un dezastru dacă nu respectăm acest calendar uh, pentru a elimina tarifele de roaming la jumătatea lui iunie 2017. În acest sens, cred că este foarte important ca dumneavoastră să accelerați procesul astfel încât să se ajungă la un acord în uh, Consiliu cât mai repede posibil pentru a se putea negocia cu Parlamentul. În al doilea rând, uh, Vreau să menționez uh, cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice. Acesta nu există în momentul de față. Comisia încă nu a prezentat, pro, prezentat propunerea, dar o va face în septembrie. Și sigur că până atunci nu vom putea să facem uh, nimic și după ce primim propunerea în septembrie, din nou va dura mm, o perioadă de timp până când putem pregăti poziția Parlamentului. Dar uh, acest dosar uh, va fi uh, tratat în continuare de președințiile care vor urma și e foarte important uh, felul în care se începe acest proces în președinția dumneavoastră, pentru că eu cred că după ce Comisia trimite propunerea către Parlament uh, și o publică, Consiliul trebuie imediat să înceapă dezbaterea pe acest dosar, pentru că dacă nu, va fi imposibil ca ea să fie, dosarul să fie încheiat uh, mai devreme de 2 ani sau poate chiar mai mult. Așadar, uh, fac presiune asupra dumneavoastră și cred că aveți și voința necesară. Vă rog, imediat ce Comisia prezintă propunerea pentru revizuirea cadrului de reglementare al comunicațiilor electronice, este foarte important ca președinția dumneavoastră să înceapă dezbaterea la Consiliu, pentru că dacă nu, va fi imposibil să încheiem acest dosar uh, în uh, mandatul nostru parlamentar, ceea ce va fi un dezastru, pentru că Europa avea nevoie uh, Europa are nevoie de răspunsurile juste la momentul potrivit la aceste întrebări importante. Și uh, cadrul de reglementare este unul dintre aceste răspunsuri. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, doamnă. Și acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Poșenov. Uh, Hovoriți ceschi și slovenském předsednictví. Mulțumesc. Am să vorbesc uh, limba mea, cehă, și vreau să vă urez și eu bun venit și să vă spun că mă bucur foarte mult că ați venit uh, atât de repede în comisia noastră. Mă bucur că ați menționat uh, subiectele comunicațiilor electronice, tarifelor de roaming și Galileo. Sunt într-adevăr chestiuni care sunt foarte importante pentru următoarea jumătate de an. În ceea ce privește Galileo, vreau să vă adresez o întrebare. Recunosc că uh, faptul că Uh, și mă bucur că ați subliniat importanța Galileo și a sistemelor de navigație prin satelit. Cred că este momentul să se intensifice eforturile uh, în ceea ce privește utilizarea sistemelor GNSS. Știu că Slovacia uh, folosește deja, este foarte uh, într-un stadiu foarte avansat de utilizare a serviciilor GNSS, de exemplu prin taxarea rutieră electronică și cred că activitățile de informare uh, sunt foarte importante în acest moment. Întrebarea mea referitoare la roaming este următoarea. Considerați că există probleme serioase care ar putea să uh, Uh, pericliteze uh, acest moment de a lunii iunie 2017 pentru eliminarea tarifelor de roaming? Deci vedeți vreo, asem- vreo amenințare la adresa acestui obiectiv? Acestea sunt întrebările mele. Deocamdată vreau să vă spun că aștept să colaborez cu dumneavoastră și vreau să vă urez mult succes. Mulțumesc! Doamna Calas, raportoarea noastră privind piața unică digitală din partea ALDE. Mulțumesc! Am o întrebare foarte simplă, dar uh, de asemenea una foarte deschisă. Știm că pentru digitalizarea industriei și economiei avem nevoie de conectivitate. Care este perspectiva președinției slovace cu privire la cadrul potrivit pentru uh, a investi în rețele. Cum vedeți soluționată această problemă? Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Și acum a cerut cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că chestiunea serviciilor de roaming cu ridicata este pentru noi o chestiune centrală, tocmai pentru a putea completa piața unică digitală. Ne dorim ca uh, furnizorii de servicii uh, de telefonie, care sunt peste 100 în Europa, să poată să intre într-o concurență transparentă pentru cei peste 500 de milioane de cetățeni europeni în beneficiul acestora. Și o întrebare care se pune aici este următoarea. Propunerea Comisiei Cred că este foarte bine gândită. Însă, nu considerați că, nu considerați că ar fi mai bine pe viitor să se înființeze o bursă pentru comercializarea de gigabytes sau terabytes între operatorii de telecomunicații din Europa. A doua întrebare. Armonizarea frecvențelor este o chestiune de care avem nevoie urgent pentru desfășurarea uh, 5G. Considerați că condițiile cadru pentru o armonizare uh, există pentru întreaga Uniune Europeană? Considerați că se pot organiza licitații și apoi fondurile să fie utilizate, să fie puse la dispoziție miniștrilor din toate țările pentru a le folosi ca și capital pe, pe care să-l investească în uh, extinderea rețelelor. Am văzut în Corea de Sud și în Japonia uh, se dorește introducerea 5G în 2018. Uh, Comisia propune ca an de introducere 2020, deci cu 2 ani mai târziu deja. Și considerați că um, facilitatea conectarea Europei poate să fie extinsă pentru a uh, susține uh, extinderea rețelelor telecom cât mai rapid? Mulțumesc, doamna Virkuner. Mr. Minister, for your presentation. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Sunteți și ministrul al transporturilor. Știu că veniți mâine și în Comisia pentru Transporturi. Dar, după cum știm, transportul este o parte foarte importantă a economiei și pieței unice în Europa și o parte foarte importantă a Uniunii Energetice. Știm că Comisia va face o comunicare privind decarbonizarea transporturilor săptămâna viitoare. Vreau să știu care sunt opiniile dumneavoastră. Cum vedeți rolul transporturilor în Uniunea Energetică și în reducerea emisiilor? Vedeți oportunități de afaceri într-un uh, transport uh, curat în Europa? Mulțumesc, doamnă, pentru întrebare. Spune președintele, doresc și eu să adresez două întrebări pe care le adaug tuturor celor care au fost deja adresate de colegii mei. În primul rând, președinția slovacă, sunteți pregătiți să faceți progrese pe problema spectrului european, lăsând la o parte banda de frecvență de 700 de MHz, pentru că este un subiect foarte important și e foarte clar că statele membre sunt mai degrabă împotriva creării unui spectru de frecvență european. Și cea de-a doua întrebare. Opinia dumneavoastră referitoare la crearea de platforme industriale pentru întreaga Uniune Europeană, folosind platforma Industrie 4.0 ca o bază generală pentru platformele industriale europene, nu doar pentru industria germană. Pentru că dacă vrem să concurăm mai ales cu Statele Unite, ar trebui să creăm cât mai repede posibil platforme generale la nivel european, european și să ne pregătim. Am avut uh, la Comisia ITRE o audiere pe subiectul industriei 4.0, platforma 4.0 și modul în care poate fi ea uh, utilizată în, uh, la nivel european. Cum vedeți uh, aceste chestiuni? Chestiunea spectrului de frecvențe și crearea unei platforme industriale la nivel european în uh, decursul uh, mandatului dumneavoastră la președinție. Dragi colegi, mai doriți să interveniți? Mai există cineva care dorește să adreseze vreo întrebare? Văd că nu, deci înțeleg că acestea sunt toate întrebările din partea noastră. Mulțumesc! Am să încerc să vă răspund. Doamna de Castilio Vera a întrebat uh, despre tarifele de roaming. Suntem întru totul conștienți că viteza este un factor foarte important aici, deci trebuie să accelerăm um, procesul și avem ambiția și poate oportunitatea unică să uh, încheiem acest acord în uh, președinția slovacă. Știm că nu va fi o sarcină ușoară. Trebuie găsit un consens între toate țările, pentru că țările au modalități uh, diferite de a aborda uh, taxele de roaming și va trebui de să discutăm uh, nivelul tarifelor uh, care să fie corect pentru toți uh, actorii din toate statele membre. În ceea ce privește cadrul de reglementare, pot să vă spun că vom iniția activitatea în Consiliu pe această propunere, obiectivul nostru fiind acela de a crea condițiile juste astfel încât uh, rețelele digitale să prospere prin revizuirea normelor telecom. Vrem să ne focalizăm asupra nevoilor de conectivitate. Așadar, trebuie să revizuim normele și să nu uităm că acest subiect este foarte strâns legat de armonizarea frecvențelor și de piața digitală. Dorim să fim competitivi și dacă vrem să fim competitivi, trebuie să ne modernizăm și, într-adevăr, trebuie să începem discuțiile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 what is the biggest problem of, uh, of the room. Domnul Toșenovski ne-a întrebat care este cea mai mare problemă care poate periclita data eliminării tarifelor de roaming. După cum am spus, vom încerca să găsim echilibrul just în acest dosar pentru a ne asigura că plafoanele vor fi pe de o parte suficient de scăzute uh, încât uh, să stimuleze operatorii să-și ofere servicii în străinătate, dar în același timp operatorii uh, care primesc, uh, care sunt pe partea de primire, să poată să-și acopere costurile de rețea. După cum am spus, această sarcină nu va fi foarte ușoară, să găsim o politică care să fie corectă pentru operatorii din toate statele membre. Taxele de 5 uh, cenți pe megabyte. Oh, aceasta a fost propunerea. Uh, acum s-a făcut o propunere puțin diferită. Vom, începe negocierile și vom vedea la ce tarif, la ce situație vom ajunge. Uh, there was also from Mr. Toshinovsky question. Și tot din partea domnului Tojenovski a venit întrebarea referitoare la programul Galileo. Eu văd Galileo ca pe o oportunitate, o oportunitate care să fie, pe de o parte, oportunitate pentru investiții, oportunitate de a, de a avea independență de serviciile GSM și, de asemenea, va fi parte a strategiei spațiale europene. astfel încât să avem o conectare și la, domen- la nivelul aplicațiilor și, într-adevăr, uh, taxarea electronică uh, de drum este un exemplu bun de aplicație, așa cum uh, avem acest sistem în Slovacia most of it is about this roaming, as already has been said. Da, despre roaming am răspuns deja. Apoi, doamna Calas s-a referit la investiții. Rețeaua de mare viteză sigur că va necesita mari investiții, dar aceasta este condiția absolut necesară pentru a putea acoperi um, toate zonele care în momentul de față nu sunt acoperite, inclusiv cele rurale, cu conectivitate 5G pentru industrie, pentru uh, vehiculele autonome, acoperirea este absolut necesară. Okay. Yeah, the decarbonization. Uh... Apoi, s-a adresat o întrebare referitoare la decarbonizare. Acesta este subiectul meu preferat în domeniul transporturilor. E una dintre prioritățile pe care uh, le-am trasat. Poate că nu uh, în această comisie trebuie discutat acest subiect, dar uh, abordarea uh, încercarea, eforturile de decarbonizare sunt foarte importante pentru că 70% dintre emisii sunt uh, uh, provin din domeniul transporturilor, deci ne vom focaliza foarte mult asupra decarbonizării sectorului aviației, sectorului maritim, de transport maritim. Sunt multe oportunități de reducere a emisiilor, inclusiv prin motivarea oamenilor de a renunța la mașini și a folosi sisteme alternative de transport, cum ar fi utilizarea bicicletei în loc de automobil, de exemplu. Și apoi uh, mobilitatea electronică, um, un alt uh, factor important, sigur că nu e ușor să schimbi mentalitatea și obiceiurile oamenilor. Pentru că uh, atunci când ai o mașină cu un motor puternic, îți face plăcere să o conduci și când mergi cu bicicleta nu proiectezi aceeași imagine. Dar e vorba aici și de educarea oamenilor și de schimbarea mentalității. Deci în domeniul decarbonizării transporturilor se pot face foarte multe lucruri. Okay. What was the question? Yeah, what was what are our plans regarding the debate on online? Care sunt planurile în legătură cu o platformă online? Susținem rolul acestor platforme online în economie și societate pentru a transforma relațiile B2B în relații B2C care vor revoluționa felul în care um, vedem aceste relații și uh, acestea au un potențial economic special, însă este legitim să punem întrebări în legătură cu felul în care sunt protejați consumatorii, în, felul, în legătură cu felul în care se colectează și se utilizează datele și cum răspund pentru conținut. Așadar, vom invita Comisia să elaboreze un document în legătură cu situația actuală în legătură cu aceste platforme online. De reuniunea ministerială va avea loc în 2 septembrie. What was the question actually? Care era de fapt întrebarea? Well, uh, uh, uh, are you ready, Slovak presidency, to push forward uh, sunteți dispuși să împingeți acest Consiliu către un, o politică uh, europeană comună a spectrului. Am avut câteva observații foarte încurajatoare. Deci sunteți pregătiți sau nu? Da sau nu? Poate este este suficient. Da, suntem pregătiți. Din punctul de vedere al Parlamentului European, este foarte important să avem această asigurare. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru implicare. Vă urăm uh, toate cele bune, mult succes în președinția dumneavoastră. Poi mâine uh, voi fi la Bratislava pentru că este foarte important ca noi toți să fim prezenți în Slovacia în timpul președinției slovace, merg în iulie, după aceea în septembrie și restul depinde de invitațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem data viitoare la Parlamentul European. Vă mulțumesc. Uh, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, haideți să trecem la punctul 5 strategia europeană pentru gazul natural lichefiat și pentru uh, stocarea acestuia. Deci gaze naturale lichefiate, strategia pentru Uniunea Europeană și este vorba aici de pachetul gazelor, pachetul de iarnă, cum se mai spune, după cum știți, uh, colegul responsabil este Andras Ghiurc Vă rog, stimate colegi să interveniți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, președinte, stimați colegi. În primul rând, mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente și au contribuit la acest raport. Am primit în jur de 265 de amendamente. Aceste amendamente reprezintă multe opinii, însă vor fi abordabile. Consider că contribuția dumneavoastră va completa acest raport și că împreună vom crea un cadru extrem de cuprinzător. Lucrând pe acest subiect, am avut trei principii. Um, focalizare, echilibrare, echilibru și reprezentare vreau să punem accentul pe strategia de stocare a gazului natural lichefiat. Cred că nu trebuie să o prezentăm și să introducem toate dezideratele noastre din, din toate domeniile. Ar fi o confuzie a rolului nostru și o reîntoarcere la zero dacă chestionăm concluziile Uniunii Energetice sau dacă încercăm să stabilim fiecare detaliu de dinainte. Al doilea principiu a fost să păstrăm echilibrul în ceea ce privește geografia și fondul. Această strategie este foarte importantă pentru anumite state membre. Unele state membre au șase terminare de fiere, altele niciunul. Altele au capacități de stocare, altele nu. Vrem să creăm soluții care să satisfacă pe toată lumea. Echilibrul este de asemenea important în ceea ce privește obiectivele. Acest uh, raport arată obiectivele noastre din Uniunea Energetică pentru a asigura siguranța aprovizionării la prețuri convenabile. Toate aceste aspecte trebuie să fie incluse pentru ca raportul să aibă sens. Al treilea principiu este, a fost ca raportul să reprezinte uh, 100% din opiniile Parlamentului. Vreau să mă asigur că toate grupurile vor fi reprezentate în amendamentele de compromis inițiale și am salutat uh, toate amendamentele posibile. Am folosit în final aproape o treime din aceste amendamente. Este foarte important ca acest raport să aibă o susținere cât mai largă posibilă în Parlament. După părerea mea, aceste trei obiective sunt interdependente. Acest, obiectiv, acest raport poate să fie susținut doar dacă este echilibrat și focalizat. Este în interesul nostru să avem o susținere largă, pentru că vocea Parlamentului este cu atât mai puternică, cu cât mai unit. Uh, ne vom fi luați în serios doar dacă ne depășim diferențele interne și vorbim pe un singur glas. Așadar, stimați colegi, vă mulțumesc din nou pentru contribuțiile dumneavoastră, în special uh, raportorilor din umbră, colegilor mei, și uh, aștept observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimate coleg, pentru aceste observații. Acum trecem la raportorii din umbră din partea socialiștilor și democraților fra Flavio Zanonato. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului Andreas Ghiurc, care ne-a spus că este deschis către compromis și uh, îi mulțumesc pentru acest lucru. Sunt sigur că vom ajunge la un text uh, corespunzător cu o largă majoritate. În ceea ce privește amendamentele, este foarte important să le examinăm în mod chipzuit. Există un punct unde ar putea să existe consens și anume obiectivul eh, pe termen lung de decarbonizare este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o strategie de reducere a dependenței noastre uh, de importul de carburanți fosili pe termen mediu și lung. Uh, energia, eficiența energetică trebuie să fie în centrul strategiei noastre pentru a atinge obiectivele 2050. După aceea există și utilizarea optimă a infrastructurii deja existente. Nu încă pe dubiu că facilitățile pe care le deținem în momentul de față sunt subutilizate și trebuie să promovăm utilizarea lor nu doar din punct de vedere național, ci și regional, pentru că acest lucru ne va ajuta să încheiem în piața internă de energetică. Este uh, foarte valabilă pentru coridoarele est-vest și nord-sud, care trebuie să garanteze că gazul natural lichefiat poate să ajungă la statele cu mm, expunere mai mare. Atunci când vine vorba de utilizarea gazului natural lichefiat ca carburant eh, alternativ în transport, există un acord de legătură cu oportunitățile oferite de acest carburant comparativ cu alte, alții mai, mai poluanți însă nu în detrimentul energiilor regenerabile. Însă nu sunt 100% de acord. Am reamintesc tuturor că metanul este un gaz cu efect de seră care are un efect chiar mai uh, nociv decât dioxidul de carbon. Așadar, trebuie să rezolvăm această problemă și avem nevoie de cercetări pentru ca acest metan să nu rămână în aer. Însă înțeleg că metanul nu este acoperit de raportul actual. În ceea ce privește ideile pe care le-am ridicat, raportorul ne-a, ne indicat că este deschis compromisurilor și sunt sigur că raportul final va, se va bucura de consens. ECR este reprezentat de colegul Toșenovski. Aveți cuvântul mulțumesc, președinte. Mai întâi de toate vreau să îi mulțumesc colegului Gürk pentru acest, acest prim proiect. Consider că acest proiect este o bază de pornire solidă pentru dezbaterea noastră. Pornesc de la cele spuse de domnia sa la început. Domnul uh, Gürk și-a dat silința să se concentreze în acest raport pe GNL. a încercat uh, să evite intrarea în alte domenii și a încercat să se concentreze exclusiv pe gazele naturale lichefiate. Bineînțeles, uh, există o serie de subiecte conexe care sunt foarte importante, dar acestea trebuie să fie tratate în alt loc. După cum spunea domnul Gheorg, ar fi păcat să transformăm acest raport într-un fel de pom de Crăciun. Ar fi păcat, prin urmare, să tratăm toate subiectele conexe în acest raport. Într-adevăr, gazul uh, natural lichefiat ar trebui să fie disponibil în întreaga Europa și nu doar în anumite regiuni. Uh, trebuie să fim conștienți că gazul natural lichefiat ne poate ajuta să uh, atingem acea siguranță a aprovizionării pe care ne-o dorim. Ne dorim ca Uniunea noastră energetică să fie una solidă, ne dorim ca aprovizionarea să fie una solidă și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la toate soluțiile care ne-ar putea uh, garanta flexibilitatea și independența pe care ni le dorim. Și uh, în această gamă de soluții uh, se numără și GNL-ul. Mulțumesc mult pentru dezbaterea purtată cu raportorii din umbră. Apreciez atitudinea raportorului și aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare. Speech. Uh, next speaker on behalf of... Vă mulțumim. Urmează acum în numele alte doamna Punțel, Punset, care este de trei luni membra a comisiei noastre. În primul rând, ca și restul raportorilor din umbră, îi mulțumesc domnului Ghiurg pentru atitudinea sa foarte constructivă și disponibilitatea sa pentru a include toate punctele de vedere. Și mulțumim cu toate, pentru că știm cât de greu este în această situație. În primul rând, aș dori să spun că mie mi se pare uh, cu atât mai mi se pare foarte important să existe un acord majoritar și să lansăm un mesaj foarte clar Comisiei pentru a nu se repeta uh, erorile din trecut, care uh, în ceea ce privește pre, pre, prevederile, în ceea ce privește consumul de gaz, uh, ca, prin, ca urmare a cărora s-au investit foarte multe fonduri Uh, în infrastructuri care până la urmă au rămas inutile. Aceste uh, evaluări trebuie să fie obiective și independente. Cred că în acest sens avem nevoie de un acord majoritar al grupurilor politice. Pe de altă parte, mi se pare de asemenea important, după cum spunea domnul Sinoretti, uh, mi se pare importantă tema energiilor regenerabile să există o scădere a consumului de gaz în favoarea energiilor regenerabile. Pentru a uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și în, în ultimul rând, aici nu există un acord, însă grupul nostru va continua să lucreze pentru a ajunge la un acord. Este vorba emisiile, de emisiile de metan menționate și de colegul nostru socialist. Europa nu poate abdica de la responsabilitatea pe care o are. Este unul dintre cei mai mari consumatori și importatori de gaz și, evident, emisiile de metan, care uh, sunt de 80 de ori mai, mari, mai nocive decât cele de dioxid de carbon, nu reprezintă o problemă doar pentru statul emitent, ci pentru toate statele, pentru că contribuie decisiv la încălzirea globală. Ca și când și atunci când importăm lemn, vrem să solicităm să se garanteze durabilitatea pădurilor de origine, în același fel trebuie să solicităm ca tehnologia să garanteze la maxim durabilitatea extracției de gaze. Asta încercăm să facem și vrem să ajungem la un amendament de compromis pentru a se controla cât mai mult, la maxim, cu tehnologia contemporană Uh, aceste emisii de metan din partea producătorilor. Și uh, statele membre trebuie să solicite această evaluare în momentul importului. Vă mulțumesc. Grupul Verzilor uh, sunt, este reprezentat de colegul Iacob Dalunde, care reprezintă pe domnul, care l-a înlocuit pe domnul Ericsson cu câteva săptămâni în urmă, este tot din Suedia și colegul nostru este următorul membru al uh, guvernului suedez din Comisia ITRE. Nu, nu mai știu câți colegi am pierdut pentru ca aceștia să își ocupe posturi în guvernele europene. Aveți cuvântul. Și probabil viitorul dumneavoastră va fi în guvernul suedez să sperăm. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru progresul înregistrat pe acest raport, cu toate că, din punctul nostru de vedere, mai este mult de lucru. Patru idei. Prima, această strategie nu trebuie să existe în vid, ci într-un context și acest context este uh, reprezintă prioritățile de mediu și energetice ale Europei. Deci trebuie să punem accentul pe eficiența energetică și a energiei regenerabile, precum și o strategie de ieșire din mm, gazele, de la utilizarea gaz, de eliminarea utilizării gazelor naturale. În al doilea rând, trebuie să încurajăm scăderea mm, utilizării de gaz natural Însă, în momentul de față, consumul de gaze naturale în Europa scade. Cu capacitatea de import de gaz natural lichefiat, nu putem să. pentru că acestea sunt subutilizate, nu putem, putem deja să creștem importurile cu 50%. Ace- însă acest trend al scăderii cererii de gaze naturale va continua și acest lucru trebuie avut în vedere. În al treilea rând, avem nevoie de o analiză mai bună a cererii. Comisia trebuie să își revizuiască analiza în ceea ce privește analiza de, care să fie bazată pe date reale care să includă eficiența energetică. În al patrulea rând, avem nevoie de uh, o reformulare în ceea ce privește scurgerile de metan. Gazul rămâne un carburant fosil care emite o cantitate foarte mare de metan. Acest metan care are un potențial mult mai mare de uh, gaz cu efect de seră comparativ cu dioxidul de carbon. Deci, gazul nu poate să fie considerat o um, sursă de energie cu emisii scăzute. Majoritatea energiei noastre va, pe grob, piața mondială va veni în principal din Statele Unite sau Asia, care se bazează foarte mult pe fragmentarea hidraulică și trebuie să ținem cont de aceste efecte ale, pe, asupra mediului înconjurător. Vă mulțumesc vreun alt reprezentant al unui grup politic? Doamna Bermejo, aveți cuvântul. În numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, își cere scuze raportorul din umbră, domnul Meotis, pentru absența sa. Europa nu trebuie să lase în mâinile pieței strategia sa pentru gaz, pentru că piața sau oligopolul energetic nu poate să planifice și să coordoneze resursele în beneficiul general. Am văzut-o acolo unde există resurse convenționale, cum ar fi în cazul Ciprului, dar și în state dependente, cum ar fi Spania, unde gazul s-a transformat în uh, comerțul preferat al speculatorilor, uh, terminale uh, goale și uh, uh uzine de gaz care sunt uh, rentabile doar pentru prin umflarea facturilor. Cum putem explica interesul pentru a uh, depozita gaz într-o zonă cum ar fi, cum ar fi Doniana, care este un parc natural, uh, în contravenție cu orice normă și directivă de mediu? Din păcate, gazul lichefiat, uh, susținerea gazului lichefiat înseamnă susținerea fragmentării hidraulice în Europa și în Statele Unite sau Canada. Trebuie să raționalizăm această politică energetică. Energia trebuie să fie suverană și democratică. Ambele caracteristici sunt incompatibile cu piața. Aceasta este observația pe care vrem să o aducem acestui raport și strategiei uh, energetice pentru gazul natural lichefiat. Vă mulțumesc! Acum, în numele restului mem- comisiei, doamna Pilar de Castillo Vero. Vera, vă mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă. Cred că, în primul rând, îi mulțumesc uh, colegului nostru Gheorg pentru munca sa uh, și munca sa a fost recunoscută și de raportorii din umbră. A spus la începutul intervenției sale un lucru fundamental și anume că raportul trebuie să fie echilibrat și focalizat. Este un principiu care trebuie să fie prezent în toate rapoartele, însă nu este urmat întotdeauna. Nu trebuie să fie o scrisoare pentru Moș Crăciun unde să introducem toate viziunile, dorinți și dorințele noastre, pentru că altfel se pierde sensul uh, raportului. Deja avem cazuri în trecut când s-a întâmplat așa și am putea ajunge la o exprimare vagă de care se plâng cetățenii noștri. Așadar, obiectivul central al acestui raport este ca gazul natural lichefiat să permită o diversificare a aprovizionării și să reducă dependența existentă astăzi, pentru că gazul se consumă și există aproape o dependență din cazul anumitor state. Aprovizionarea cu gaz trebuie să se diversifice pentru a nu exista această monodependență care afectează foarte multe state și pe mulți cetățeni ai Uniunii. Eu aș sublinea două aspecte. În primul rând, trebuie să fim uniți uh, și acest lucru se vede și în amendamentele prezentate. Trebuie să accentuăm, accentuăm necesitatea interconectărilor între statele membre, pentru că altfel nu ar fi posibil ca întreg sistemul să funcționeze acest uh, obiectiv de diversificare a provizionării. În ultimul rând, deja a spus o colega noastră pe un set, trebuie să trecem la optimizarea infrastructurilor existente și să fim foarte precauți cu orice nouă investiție, pentru că tot ceea ce este în surplus este o capacitate de stocare inutilă și trebuie să prioritizăm infrastructurile deja existente și doar atunci când analizele cost-beneficiu, rentabilitate arată în mod foarte clar utilitatea să se aprobe investiții noi. Mult succes uh, și așteptăm o poziție de consens da, uh, din partea Parlamentului cu accentul pus pe această garanție a diversificării a furnizării și susțin ca Parlamentul să susțină, să își ofere susținerea pentru acest raport. Vă mulțumesc în numele Comisiei Europene, direcția, un reprezentant al Direcției Generale Energy, domnul Mathieu Croy. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat foarte bine numele. Thank you very much, uh, Mr. Buzek. Vă mulțumesc, domnule Buzek, stimați membrii uh, ai Comisiei ITRE. Vă mulțumesc pentru bună cooperare pe marginea acestui dosar. De fapt, am cooperat strâns cu o serie dintre dumneavoastră, cu raportorii din umbră. Suntem într totul de acord cu concluziile principale ale raportului, vom ține cont de ele pe viitor. Se vorbește despre diversificare și rolul GNL-ului în diversificare pentru securitatea energetică a Europei. Uh, de fapt, uh, mulți dintre cei care au intervenit au uh, subliniat lucrul acesta. E nevoie de un echilibru perfect, durabilitate. Trebuie să vedem GNL-ul în condițiile sau în contextul uh, agendei privind schimbările climatice. Să nu uităm că ne dorim o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2030. Dacă e să avem uh, o eficiență energetică, atunci clar cererea de gaz va scădea. Dar ne-am dat seama că pe măsură ce producția internă scade. Importurile vor uh, scădea, deci pornim de la premisia că nu va, vom fi nevoiți să uh, importăm mult gaz pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că gazul natural lichefiat este un complement adus energiei uh, regenerabile, trebuie să ne asigurăm că nu există emisii de metan în condițiile de transport uh, sau stocare a gazelor, respectiv a gazului natural lichefiat. Și de asemenea, trebuie să cooperăm cu toate autoritățile de reglementare din întreaga lume. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt uh, și obiective sunt transformate în realitate. Într-adevăr, eficiența și costul scăzut pentru gaz sunt esențiale. Nu vrem ca investițiile să depășească necesarul Um, e nevoie de o utilizare eficientă a infrastructurii deja existente pentru gazul natural lichefiat. Uh, asta pentru că, datorită energie, eficienței energetice, uh, pe viitor uh, cererea de gaz va scădea. Prin urmare, nu are niciun sens să facem investiții mari în momentul de față. Trebuie să construim ceea ce este necesar, să facem interconectorii potriviți pentru a ne asigura că fiecare stat membru are acces la terminaluri și la, la terminale și la capacitățile dare. Pe plan extern trebuie să cooperăm cu Statele Unite ale, ale, ale Americii, cu Australia, dar și cu statele din uh, Golf și statele africane care vor fi exportatori de energie. Deci, Per ansamblu suntem recunoscători de, pentru buna cooperare pe care o avem alături de dumneavoastră sau cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar și ne dorim să continuăm în același fel, trebuie să colaborăm și cu statele membre pentru a ne asigura că proiectele de interconectare sunt într-adevăr uh, transformate în realitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru intervenția noastră în numele Comisiei Europene să înțeleg că nu trebuie să facem prea multe investiții. Asta în general. Bun. Atunci, care este părerea raportorului nostru? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în încheiere, să le mulțumesc colegilor pentru comentariile prețioase pe baza celor auzite astăzi și pe baza experienței uh, uh, pe care am acumulat-o în prima ședință a raportori, cu raportorii uh, din umbră, pot spune că am încredere că vom ajunge la un compromis de calitate și, după cum vă spuneam, e important ca acest raport să se bucure de un sprijin cât mai larg. De ce? Pentru că sunt convins că dacă vorbim cu un, sing- un singur glas, vom reuși, într-adevăr, să influențăm viitorul acestui domeniu al politicii energetice. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg, pentru raportul noastră, pentru prezentare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la dezbateri. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei Europene. Mâine dimineață la ora 9 se vor reuni coordonatorii. La ora 10 vom avea un vot. Deci, coordonatorii se reunesc la ora 9, restul ne reunim cu toții la